Am mai multe anunțuri ale preedintelui Am primit din partea grupului PPE o solicitare ca doamna Elizabeth Morinciatia să facă parte din Comisia FAM. Aveți observații? Atunci această numire este ratificată.